se, uh, se confirmă această numire. Trecem acum la uh, explicațiile de vot. Prima colegi, colegă care are cuvântul este doamna Marie Cristi, Cristina Président, Domnule președinte, dragi colegi, în Saal. Da. Meine Damen und Herren, dann darf ich Sie jetzt bitte freundlich... Dacă doamna Arnotu este în sală, am să vă rog să încheiați uh, discuțiile personale și eventual să părăsiți sala. Vă rog să aveți respect față de colegi. Aveți cuvântul, doamnă. Domnule președinte, dragi colegi, am votat împotriva ratificării acestui, acestor acorduri. Ucraina în acest moment este sfâșiată între est și vest. Acest lucru se poate vedea în fiecare zi. Și să nu uităm că această criză este rezultatul direct al semnării sau mai degrabă nesemnării acordurilor uh, despre care vorbim astăzi, pentru că a început uh, odată cu faptul că președintele Ianucovici s-a răzgândit în legătură cu aceste acorduri și apoi el a fost răsturnat de la putere printr-o lovitură de stat. De ce să turnăm noi gaz pe faptul din aceste acorduri în loc să încercăm să liniștim situația între cele două tavere? Asocierea între Uniunea Europeană și Ucraina își propune mai ales promovarea, menținerea și consolidarea păcii și a stabilității. Momentan, dumneavoastră realizați uh, exact uh, opusul acestui deziderat. Și vă mai întreb, cum doriți să aplicați un acord de liber schimb cu o țară în care fac ravagii, război, face ravagii la un război civil care acoperă o treime din teritoriu? Și, în egală măsură, este cât se poate de îngrijorător și de regretabil faptul că nu s-a făcut niciun fel de studiu de impact, deoarece acest acord presupune o serie de riscuri atât pentru uh, salariații din Europa, deci implicit și pentru salariații din Franța și automat și pentru salariații din Ucraina. Vă mulțumesc! Dank, Frau Kollegin. Mulțumim, stimată colegă. Urmează acum domnul Jean-Luc Schaffhauser. Aveți cuvântul. President. Domnule președinte, am votat împotriva acestui acord, deoarece un acord de asociere în această perioadă este echivalent cu pregătirea războiului, înseamnă adâncirea prăpastei între vest și est, în condițiile în care trebuie să facem eforturi pentru pace și unitate. Pe de altă parte, este o dovadă de respect pentru poporul ucrainean, votul nostru negativ. Să nu îi dăm false speranțe economice, probleme cu Um, gazul, cu petrolul, care au crescut ca și prețuri, probleme cu șomajul și așa mai departe ajutorul vestului nu va ajuta niciodată reconstrucția acestei țări uh, plină de probleme, nu are niciun sens să le dăm speranțe deșarte. Ucraina va fi încă și mai sărăcită, iar despăgubirile și compensațiile date de Occident nu se vor ridica niciodată la înălțimea așteptărilor. Poporul ucrainian se va simți în curând trădat de către Occident iar democrația în Ucraina este mai mult decât oricând fragilizată, pradă oligarhilor corupți și fasciștilor care promovează mesaje de ură și de fascism. Vă rog să vă apropiați de sfârșit, spune domnul președinte, și nu trebuie să le dăm false speranțe. Mulțumesc. Urmează acum Peter Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest acord de asociere, pentru că pentru mine nu este finalul unei povești, ci începutul uh, unei întregi istorii. Prin muncă comună se creează încredere. Cine citește acest acord și se uită la perspectivele oferite, va vedea că nu este vorba numai de perspective pentru Uniunea Europeană și pentru Ucraina. Poate fi vorba de perspective pentru un trialog între Uniunea Europeană, Ucraina și Rusia. Deci, motoul ar trebui să fie să creăm încredere prin colaborare și de aceea mă bucur că s-a votat pentru acest acord. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Am să-i rog pe colegii Langenbrock și ceilalți să-și continue discuția în afara sălii. Am să vă rog să continuați discuția în afara sălii. Mulțumesc. Urmează acum doamna Morvai. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, unguraică și am votat împotriva acestui text. Nu puteam să votez pentru un acord de asociere care să intre în vigoare între Uniunea Europeană și o țară care țară în continuare se împotrivește drepturile a 200 de mii de maghiari. E vorba de drepturile omului pentru maghiarii din Transcarpatia. Aceștia trăiesc uh, într-o stare de frică și încearcă să fugă din țară. Acest acord de asociere spune că uh, părțile semnatare trebuie să, se, să respecte drepturile omului precum și drepturile minorităților etnice, precum și că trebuie respectate aceste drepturi, iar Ucraina nu respectă aceste drepturi. De obicei nu vorbesc despre acest tip de politici, însă în momentul în care membrii partidului Fides, i-am văzut că stau și aplaudau, uh, m-am înfuriat foarte tare și în momentul în care europarlamentarul maghiar din Transcarpatia nu a luat cuvântul în această dezbatere, pot să vă spun că am fost foarte uimită. Mulțumim, doamnă Morvai. Urmează acum Peter Mach. Aveți cuvântul. Este Mach în sală. Domnul Mach este în sală? Nu este în sală. Bun. Continuăm cu lista vorbitorilor. Nathan Gill are cuvântul. Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Un acord de asociare este la jumătatea drumului între un acord de comerț și ca statul de membru de plin. Prima încercare de a avea acest acord a dus la uh, răsturnarea președintelui ales democratic și la războiul civil de astăzi. Când se va termina toate aceste lucruri. Ucraina este o zonă tampon între NATO și UE, iar Uniunea Europeană distruge această zonă atrăgând tancurile rusești la graniță. Astăzi, pur și simplu aruncați paie pe foc, un foc care a fost aprins de Uniunea Europeană. Putin nu este cea mai mare amenințare la adresa civilizației noastre. Cea mai mare amenințare este extremismul musulman iar aceste, acest joc politic uh, și jocul cu ursul rusesc este foarte periculos. Iată de ce noi am votat împotriva acestui acord. Mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații de vot și mă bucur că ați respectat și timpul. Următorul, domnul Buchner, vă rog, de la Verzi. Domnule președinte, acordul conține declarații, prevederi pe care mulți Uh, nu le cunosc. Și este uh, de înțeles pentru că am votat aproximativ 1200 de pagini. Mă refer mai ales la articolul 89, în partea referitoare la comerț. Acolo este prevăzut că legile din Ucraina trebuie să fie modificate în așa fel încât protecția investițiilor și uh, trebuie să fie introdusă și așa numite proceduri de arbitraj. Protecția investitorilor înseamnă că Ucraina nu poate să ia măsuri uh, și să adopte legi uh, noi de protecție sociale și de mediu care ar putea să afecteze um, profiturile investitorilor uh, din Uniunea Europeană. Procedurile de arbitraj pot duce la amenzi de, în valoare de milioane care ar putea să ruineze economia ucraineană sau cel puțin să facă daune foarte mari dacă um, adoptăm acest acord cu aceste prevederi, uh, populația ucraineană își va da seama foarte repede că le-am oferit un cal troian, uh, iar ucrainienii își vor pierde încrederea în noi și relația va fi afectată. Subliniez, este nevoie neapărat de un astfel de acord cu Ucraina, dar fără aceste tipuri de prevederi. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Urmează acum doamna Zdanoca. Aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva acestui acord. Eu consider că acest acord este unul foarte uh, prost făcut și extrem de responsabil, și mai ales uh, o decizie care a fost mult politizată. În trei zile vom sărbători o aniversare cât se poate de importantă 51 de ani de la semnarea unui acord asemănător cu Turcia și unde se situează acum Uniunea Europeană în relația noastre cu Turcia. Eu v-aș uh, recomanda mai ales celor din Ucraina care visează cu naivitate și care speră că vor avansa rapid pe calea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană uh, pentru a obține un regim de, uh, de călătorie fără vize, așa cum li s-a fost promis cu multă irresponsabilitate de către domnul Poroșenko. Și îi invităm pe oameni să vină și să locuiască într-o casă a Uniunii Europene care trebuie să fie renovată din temelii și din acest motiv decizia noastră este una complet irresponsabilă. Thank you very much, Madam Zdanoka. The next speaker here in this uh, part of the... Mulțumesc, doamna Zdanoka. Urmează acum doamna Gill. Uh, Am votat împotriva raportului Sarius Volski pentru că consider că consolidarea uh, relației între Uniunea Europeană și Ucraina este esențială. Ucraina este uh, un vecin apropiat a cărei stabilitate și securitate afectează Uniunea Europeană. Cred că este în interesul cetățenilor de ambele părți să ne asumăm un uh, angajament de a sprijini Ucraina pentru a reforma uh, pentru a face reforme politice, economice uh, și de mediu, sprijinind în același timp securitatea în regiune. Cred că acest acord este esențial pentru a găsi o soluție politică la criza din Ucraina, care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Comisarul a anunțat că acordul de liber schimb cuprinzător și aprofundat, o parte a acestui acord de, aso- de asociere va fi uh, amânat pentru a evita creșterea tensiunilor cu Rusia. Înțeleg că astfel de măsuri ar putea fi uh, necesare pentru uh, atenuarea tensiunilor din acest conflict. Însă subliniez că decizia Ucrainei de a intra în acest acord este una suverană și nu trebuie să uităm cât de important este să uh, apărăm dreptul Ucrainei să facă aceste alegeri. Mulțumesc. Le amintesc colegilor că explicațiile de vot se limitează de obicei la un minut. Urmează acum Peter Mach, care s-a întors în sală. Aveți cuvântul, domnule Mach. Děkuji, dámy a pánové. Já jsem hlasoval proti této dohodě. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Am votat împotriva acestui acord de asociere între Uniunea Europeană și uh, Ucraina, pentru că mi se pare că acesta nu este avantajos, mai cu seamă pentru partea ucrainiană. Eu sunt pentru liber schimb, comerț liber, însă U Ucraina s-a angajat să adopte tot achiul comunitar, legislația noastră și știm bine că din punct de vedere politic, țara este una divizată. Știm ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-a întâmplat în piața Maidan și, în orice caz, pentru Uniunea Europeană, um, acest acord nu este pe deplin avantajos nici pentru Ucraina, pentru că pentru partea estică va fi încă și mai greu să se facă schimburi comerciale cu Rusia, având în vedere situația militară. Eu sunt pentru liberul schimb și comerț liber, dar eu cred că o țară care se angajează să adopte tot achiul comunitar este pur și simplu o sarcină mult prea grea pe umerii acestei țări. Mulțumesc. Punct la una minută. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că v-ați respectat timpul de vorbire. Urmează Tomaș Tehovski. Este vorba despre o explicație de vot la raportul Uh, la raportul Moraes, iar apoi doamna Corața Bild, cu care vom încheia. Aveți cuvântul domnule Ștehovski. Vážený pane předsedající, děkuji. Dragă domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Eu am votat pentru acest raport, deoarece, după părerea mea, el reprezintă un mic pas atât pentru UE cât și pentru Ucraina, dar este de fapt un pas uriaș pentru noi toți pe calea stabilizării și păcii în Ucraina. Știu foarte bine ce am trăit noi în Republica Cehă în momentul în care s-a adoptat un astfel de acord și mi-aduc foarte minte bine de discuțiile pline de scepticism care se purtau atunci în fostele state, în statele membre ale Uniunii Europene cu vechime și se spunea că acest lucru va periclita stabilitatea și că acest lucru va avea efecte negative pentru noile state membre, însă nu este adevărat, motiv pentru care sper că acest lucru nu se va adeveri în cazul Ucrainei și sper că, din potrivă, acest acord vor face și Ucraina și Uniunea Europeană mai prospere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează acum Doamna Corața Bild. Mulțumesc, domnule președinte. Într-un moment în care domnul Putin uh, ne sondează slăbiciunea și încearcă să uh, schimbe frontierele Europei prin forță militară, într-un moment în care ucrainienii se confruntă cu o invazie militară, este important că acest Parlament uh, s-a reunit cu o majoritate puternică pentru acest acord. Am votat pentru acest acord de asociere uh, cu, din, din toată ființa mea. Este un document important, dar este și un semnal politic foarte important că nu acceptăm un astfel de comportament în Uniunea Europeană. Ucrainienii luptă pentru libertate, suveranitate, integralitate teritorială și asta este lupta întregii Europe. Regret că atât stânga cât și dreapta extremă și-au întors spatele față de ucrainieni votând împotriva acestui acord mi se pare inacceptabil. Merge, uh, încalcă valorile europene pe care cu toții le uh, respectăm. Vă mulțumesc, spune președintele. Cu acestea s-au încheiat explicațiile de vot. Sesiunea se suspendă până la ora 15.